<clears throat> Bene, possiamo iniziare i lavori del nostro pomeriggio. Bună ziua, să începem cu activitatea noastră din această după-amiază. Vom începe cu domnul Kamal Hossein, președintele Euramet. Și dumnealui ne va prezenta Programul European de Metrologie pentru Informare și Cercetare. Aveți cuvântul pentru aproximativ 20 de minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. În primul rând, stimați deputați, Este un privilegiu pentru noi uh, să vă putem uh, prezenta noul nostru program. Alături de mine este domnul dr. Ion Stenger, uh, președintele programului EMPIR și l-am alături și pe vicepreședintele Euro, Euramed, care poate vor putea contribui și dumnealor mai târziu. Nu am să vă complic uh, prezentarea sau um, intrarea în subiect. Este un subiect care poate nu um, atrage foarte mulți oameni. Mulți cred că metrologia are de-a face cu vremea, dar nu. Uh, poate singura influența meteorologiei uh, um, astăzi a fost faptul că avem un pic de soare. Metrologia este știința măsurătorilor. Mă... Se spune că uh, metrologia este eroul care nu este lăudat niciodată. Uh, face mult din munca pe care o folosim în fiecare zi, dar nimeni nu știe că ea există. Când uh, vă cumpărați carburantul pentru mașină, trebuie să fiți sigur că primiți exact cât plătiți. Și metrologia se asigură că asta se și întâmplă. Când mergeți la spital pentru un tratament, din păcate, în cazul în care aveți cancer, de exemplu, dacă doza este prea mare de tratament, se ucid și țesuturile bune și dacă doza nu este suficientă, um, nu este um, atacat cancerul. Deci doza trebuie să fie exactă. Iar metrologia se asigură că toate aceste lucruri se întâmplă cu această exactitate. Același lucru cu schimbările climatice vedeți că se discută foarte mult uh, creșterea temperaturii. Putem să, dacă nu măsurăm cum trebuie, poate că prevedem lucrurile într-un mod mult prea negativ. Dacă nu, uh, Uh, s-ar putea ca, dacă nu am măsurat bine cât, uh, se va, cât va crește nivelul mării, ca Londra să fie inundată, inclusiv casa mea de la Londra. De exemplu, um, uh, constantele din natură se schimbă odată cu timpul, și de asta ne ocupăm. În urmă cu aproximativ șase luni, știți că s-a discutat acest experiment din uh, Geneva, când uh, se vorbea despre uh, depășirea vitezei luminii. Și pentru asta este nevoie de măsurători. Apoi, când este vorba de inovații, Um, de exemplu, panourile solare, dacă, le, dacă ți le instalezi, vrei să fii sigur că sunt și eficiente. Apoi, dacă ne uităm la mijloacele de transport uh, actuale, automobile, avioane, poate că la un, un moment dat, mai de mult, aceste uh, uh, obiecte s-ar fi făcut cu câteva sute de mii de măsurători. Acum este vorba de milioane de măsurători, atât de importante pentru ca totul să iasă cum trebuie. Următorul punct la care aș dori să mă refer este acela că cererea de măsurări este în continuă creștere. Avem nevoie de măsurători din ce în ce mai sofisticate, de din ce în ce mai multe măsurători și uh, Trebuie ca cunoștințele noastre să se aprofundeze pentru că totul este mai complex. Avem diferite domenii în uh, sănătate, uh, mediu, îngrijiri de sănătate, producție. Peste tot este nevoie de măsurători mai bune, mai exacte. Uneori, oamenii cred că metrologia și standardele nu sunt lucruri foarte pasionante. Dar nimic mai departe de adevăr. Dacă vă uitați la graficul pe care vi-l prezint, orice fel de uh, dezvoltare a unui produs nou trece de la un concept la producția propu- propriu-zisă. Și când uh, e vorba de un concept, de multe ori el vine din uh, domeniul academic. Dar când începi să te gândești la un produs, trebuie să te gândești la măsurători, la, de exemplu, în domeniul electronic, lucrurile devin din ce în ce mai mici. Și asta se întâmplă pentru că se pot face măsurători atât de exacte încât se pot permite controlele, um, se pot efecta controlele sistemelor de producție astfel încât totul să devină din ce în ce mai mic. Deci dacă ceva trece de la idee la ceva concret, va fi nevoie pe parcurs de metrologie. Bineînțeles, domeniul academic este foarte important la nivelul de concept, însă noi jucăm un rol foarte important în, um, la nivelul punerii pe piață acestui, a, acestui produs, uh, la posibilitatea de a-l produce în masă. În ceea ce privește a, uh, metrologia, avem a, uh, programul EMPIR, avem a, și anume programul metrologic european pentru inovare și cercetare, avem 30 de a, proiecte în curs și nouă proiecte noi. Este vorba de noi uh, procese și proceduri, uh, de noi produse uh, care au nevoie de metrologie pentru a fi suficient de performante. Asta în ceea ce privește inovația. Dacă analizăm acest acest, uh, acest grafic Dacă ne uităm la acest grafic, vedem sus că cele mai mari provocări sunt cele politice și de societate. Statele membre, de exemplu, doresc să impună mm, sau comisia dorește să impună noi reglementări, să spună, de exemplu, emisiile uh, de mediu trebuie să fie la un anumit nivel și pentru asta este nevoie de reglementări. Pe partea dreaptă vedeți asta. Pentru reglementări este nevoie de specificații, reguli și limite de securitate. Acestea vin de la comisie sau de la cei care elaborează politicile și uh, aceste criterii, cerințe Um, vin din partea trebuie să aplice standarde care se bazează pe armonizare și transparență. Dar cum pot fi acestea aplicate? Prin metrologie. Deci metrologia face parte din uh, întreg lanțul care permite uh, abordarea acestor provocări. Și există o interacțiune între aceste domenii politice și sociale și reglementare, standardizare și metrologie. Metrologia nu este foarte descunoscută sau înțelesă, dar joacă un rol foarte important în viața noastră de zi cu zi. În ceea ce privește organizațiile de metrologie, în Europa noi suntem de la Euramet și am să vă dau câteva informații despre asta imediat, dar vedeți că la nivel mondial există șapte uh, organizații regionale. Asia Pacific, Americile, Africa și așa mai departe. Cinci organizații regionale și Euramet face parte dintre ele. Euramet cred, este o asociație a instituțiilor națion, institutelor naționale. Euromet există din 1990 și a devenit Euramet în 2007. Și asta parțial datorită faptului că a existat un program asupra căruia au căzut de acord 23 de state membre. De asemenea, Comisia ne-a oferit uh, finanțare și a fost uh, o oportunitate unică. Am avut o uh, posibilitatea să gestionăm noi programul și pentru a putea face asta, Euromet a trebuit să creeze o asociație înregistrată în Germania, lucru care s-a făcut în 2007. Avem 37 de institute naționale de metrologie. Acum avem aproximativ 70 de institute asociate nu sunt cele la cel mai, nivel înalt, uh, cel mai înalt nivel la nivel național, dar sunt importante în anumite uh, domenii. Și apoi uh, GRC. Aceste lucruri sunt importante la nivel european, dar cooperarea pe care am început-o în 2002 a comportat diferite etape. În 2002 am avut un proiect care se numea MERA, cu câțiva parteneri. Am avut coordonare la IMERA, colaborare uh, în cadrul IMERA Plus. Uh, aici am avut un buget de aproximativ 63 de milioane de euro apoi am trecut la MRP și acum la Empir. Și pot să vă spun cu bucurie că, uh, având în vedere programul actual, și mai mulți membri ni s-au alăturat. 28 de state membre au căzut de acord să coopereze pe acest program. De ce este important? Este important pentru competitivitatea europeană, este important la nivel internațional este vorba de infrastructura necesară pe care noi o punem la dispoziție în domeniul metrologiei pentru a putea uh, face față concurenței americane, asiatice și așa mai departe. Empir, noul program, va avea 28 de state membre și sper că acest număr va crește pe parcursul programului. În programul actual, iată, la Imera Plus aveam 63 de milioane de euro. Ne așteptăm la ora actuală să avem încă 30 de uh, proiecte pe lângă cele pe care le avem acum. Vedeți în ceea ce privește colaborările externe că este vorba de firme mari, dintre care IMM-uri 62, Multe instituții și institute din alte țări sau din afara Europei, de asemenea și uh, universități, aproximativ 69. 123 de persoane au semnat un contract cu Euramed că vor um, participa la program fără să fie finanțați. Este ceva extraordinar și arată cât de important este acest uh, program. Există persoane care participă fără să fie remunerate, dar sunt dispuse să semneze un contract spunând că vor furniza la un termen precis un, an, un anumit rezultat. Avem aproximativ 1000 de um, părți interesate, implicate în mod activ, deci uh, implicarea și angajamentele cresc uh, în mod constant cred că uh, și domnul Stenger va fi de acord cu mine. Eu cred că chiar se va dubla în următorul mandat. Este ceva ceea ce este foarte important pentru noi. Și universitățile sunt foarte importante. Ele aduc uh, noile cunoștințe de care avem nevoie pentru dezvoltarea programului. Fiecare țară are un institut național de metrologie, care este responsabil pentru standard. Când spui, când te întreb cât e ceasul, uh, Regatul Unit are un standard de timp, Germania, Slovenia, toate au un standard și toate sunt coordonate astfel încât fiecare să știe cât e ceasul. Și n-ar fi frumos uh, dacă zbor la Bruxelles, la Londra și Um, bel belgenii au un timp, uh, englezii au un alt timp și până la urmă nu reușesc să se coordoneze. Dar universitățile sunt alături de noi, cooperează cu noi și numărul lor este, este în creștere. Numai așa vom putea să fim competitivi față de organizațiile internaționale. În ceea ce privește rezultatele, avem uh, foarte multe. În noul uh, program sperăm că uh, vom putea ajunge la un acord și ne bazăm pe, pe sprijinul dumneavoastră. Este vorba de o inițiativă conform articolului 185. Comisia a lansat o propunere este vorba de un volum financiar de 600 de milioane de euro, cu o contribuție egală din partea uh, tuturor uh, stat, statelor membre de 300 de milioane și 300 de milioane din partea Comisiei. Durata va fi de 10 ani și nu va fi uh, la fel ca la EMRP. Am extins domeniul de aplicare al programului va fi vorba și de inovație, va fi sprijin direct pentru standardizare și crearea de capacități. Noi suntem uh, o asociație cu membrii de foarte mare diversitate și vrem să putem sprijini pe toată lumea. Acesta este unul dintre obiectivele cheie ale programului. Programul îi va include pe toți membrii asociației vom încerca să dublăm uh, implicarea partenerilor externi, și anume uh, cei care nu fac parte din institutele naționale de metrologie. Uh, după cum spuneam, este vorba de industrie, alte institute de cercetare și așa mai departe. Și intenționăm să dublăm numărul acestora în viitor. Avem uh, patru propuneri de module în acest uh, program. În primul rând, știința. Este vorba de cunoștințe fundamentale științifice. Săptămâna trecută am fost la Beijing și am văzut uh, unul dintre primele aparate de, măsură, de măsurare a trecerii timpului. era vorba de o anumită cantitate de apă care se scurgea dintr-un vas în altul și în funcție de cât timp uh, și scurgerea în, întregii cantități de apă determina timpul. La modulul 2, inovație, avem noi tipuri de activități pentru a ne asigura că uh, avem cercetări, că conducem cercetări uh, comune cu industria, avem proiecte de transfer de tehnologie și, după cum spuneam, în domeniul standardizării, Euramed are, un, are acorduri uh, cu diferite uh, cu diferite organizații din acest domeniu și sperăm să putem colabora pentru a îmbunătăți competitivitatea la nivel european. Și apoi um, crearea de capacități pentru toți membrii noștri, astfel încât să există o infrastructură echilibrată care să reiasă de pe urma acestui program. Probabil că vom uh, petrece aproximativ 30%, vom uh, cheltui aproximativ 30% din banii comisiei pentru ca uh, persoane din extern să poată participa la program. Comisia și Uniunea Europeană nu plătesc însă managementul și gestiunea programului ci mai degrabă participarea factorilor sau actorilor externi. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vă face această prezentare. Uh, este pe scurt și nu este în foarte mare detaliu, dar cu cea mai mare plăcere vă, vom, uh, vă putem pune la dispoziție mai multe informații. La final, aș dori să spun că este o provocare pasionantă ne oferă foarte multe oportunități și un potențial foarte mare de a dezvolta ceva pozitiv pentru Europa. Este o provocare, dar este și o oportunitate pe care nu trebuie să o pierdem. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru oportunitate și sunt convins că um, colegii mei uh, vor face unele comentarii foarte utile pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc! Bine, ringraziamo il... Mulțumim. Mulțumim, domnule Hosain, pentru această prezentare. Dorește cineva să ia cuvântul ca să deschidem această primă dezbatere? vreunul dintre eurodeputați? Colega Glante. Vă rog, domnul Glante. Ich glaub, uh... Mulțumesc. Metrologia la nivel internațional și cercetarea în acest domeniu cred că este subestimată, lucru demonstrat și de prezența colegilor din sală. Cred că trebuie să facem puțină muncă de comunicare mi-amintesc că am avut uh, uh, oportunitatea cu colegul Chichester să uh, reînnoim directiva referitoare la aparatele de, măsură, de măsurat. Și am vorbit despre faptul că măsurarea um, pompelor de benzină sau a cantităților pompate de, pom- de pompele de benzină trebuia să fie egală în întreaga Europa. Și era o imagine cu o pompă de benzină. Și uh, pe prima pagină dintr-un ziar uh, am văzut uh, un titlu în care spuneau um, Europa și Uniunea Europeană și um, industria petrolului uh, vor să ne uh, tragă țeapă, practic așa era titlul din ziar, pentru că um, nivelul de toleranță de eroare era diferit uh, în Germania față de în alte state. De exemplu, o altă situație a fost când uh, Uh, s-au schimbat uh, conductele de zinc cu cele de cupru. În același moment discutam directiva referitoare la apa uh, potabilă la nivel european și puteam măsura ionii de cupru în apă. Și atunci ne-am întrebat dacă n-ar trebui să uh, interzicem conductele de cupru. O, o, o colegă din Portugalia a spus că uh, se bucura că nu mai erau conducte de plumb în țara sa și acum ceilalți doreau să interzică conductele de cupru. Dar aceste, toate aceste lucruri erau posibile numai uh, datorită măsurătorilor și uneori trebuie să uh, fim conștienți de aceste lucruri. Thank you for Mulțumesc pentru faptul că ați uh, întărit cele spuse de mine. Vă mulțumesc foarte mult că ați întărit cele spuse de mine și ne ajutați în felul acesta să consolidăm ideile spuse. Doamna Herzog. Uh, thanks uh, so much, Chairman. Vă mulțumesc, doamnă președintă, că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, doresc să comentez ceva în legătură cu activitatea noastră a Parlamentului. Vă rog, doamnă președintă, să informați grupurile politice că ați organizat o asemenea reuniune a comitetului ca ei să fie prezenți. Știu că nu este răspunderea dumneavoastră personală, dar întotdeauna dăm vina pe eurosceptici că ei sunt cei care afectează imaginea instituțiilor și ca să nu mai facem același lucru, consider că prezența noastră de astăzi aici este dincolo de limitele acceptabilității. Acestea fiind spuse, aș dori să-i mulțumesc domnului Hosain pentru prezentare și pentru uh, pregătire. Lucrarea este foarte bine făcută și foarte, a fost foarte bine prezentată. Și am o întrebare. Astăzi, cetățenii dețin o sumă de aparate tehnologice. Și mai devreme sau mai târziu o să devină și ei un fel de unitate de măsură. Telefoane mobile, iPhone, toate aceste aparaturi, aparate pe care le avem în buzunare, vor face parte din sistemul de măsurare. Deci măsurătoarea, măsurarea este foarte profesională și foarte precisă și lumea are încredere în ea. Dumneavoastră sunteți o organizație în care lumea are uh, încredere, oricare ar fi măsurătoarea despre care vorbim. Întrebarea este ce putem face în această direcție, astfel încât cetățenii să se implice în măsurătorile acestea și să nu pierdem precizia cum pot fi, deci, uh, avute în vedere, incluse în activitatea dumneavoastră provocările sociale? Știu că ies cumva din domeniul discuției voastre, discuției dumneavoastră, dar mă interesează cum poate să participe societatea civilă la societatea științifică, tocmai prin această capacitate de a măsura. Și vreau să spun că în acest moment Uh, eu sunt raportor pentru pe, pe buget pe programul cadru pe șapte ani. Și pentru că discutăm aici de bani pentru cercetare, aș vrea încă o dată să spun că Parlamentul European nu va vota bugetul dacă nu vedem un angajament din partea Consiliului să facă ceea ce am convenit și anume să încarce de la început uh, acele linii bugetare care ne ajută să combatem criza. Deci aveți un rol de jucat în uh, societatea aceasta a cunoașterii și pentru cercetare. Vreau să subliniez acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Alte intervenții? Cred că nu mai sunt alte intervenții, așa că uh, o să considerăm această dezbatere închisă și dăm din nou cuvântul, dacă dorește, dacă dorește, sigur, și mai are ceva uh, de spus, dacă nu închidem. Aveți ceva de spus, domnule? Vreau să fac doar uh, o mică remarcă. M-am gândit foarte mult la implicarea cetățenilor și la propunerea făcută de dumneavoastră, cum să implicăm. Nu vă pot da un răspuns, dar poate că ar fi interesant să știm că e mult mai ușor să măsori obiectele care sunt neînsuflețite. În momentul în care se însuflețește sistemul, lucrurile sunt mult mai eh, complicate pentru că se schimbă în timp. Dar există ceva care se numește măsurarea metrologiei soft, adică măsurăm ceva care nu e un obiect dur cu contururi foarte bine definite pe care poți să-l măsori cu mâna. De exemplu, să măsori durerea ar fi o asemenea chestiune. Am avut un program al comisiei uh, în care am fost președintele unui grup de experți care a redactat un document referitor la măsurarea durerii referitor la măsurarea stării de fericire. Guvernele vor să măsoare aceste chestiuni în ziua de astăzi și e nevoie de oameni, pentru că omul este instrumentul de măsură, unitatea de măsură. Și ne-am gândit că există anumite domeniuri în care am putea analiza aceste chestiuni și poate că am contribui la dezvoltarea măsurătorilor și a unor metodologii de măsurare care sunt total diferite de sistemele fizice pentru că implică oameni și ar fi ceva care ar merita uh, analizat în viitor. Mulțumesc. Dar punctul pe care l-ați adus dumneavoastră în discuție este foarte interesant și vă mulțumesc. Bun, mulțumim foarte mult. Vă mulțumim, mulțumim raportorului, domnului Kamal Hossein, președinte Euramed, pentru prezentarea făcută și în Cheiem acest punct din ordinea de zi. Mulțumim domnului Hosaini și trecem la punctul următor. Vă mulțumesc foarte mult. Allora, passerei il rapporto di... Trecem la raportul doamnei Vicky Ford. Vă rog, doamna Vicky Ford, aveți cuvântul. Colega, prego. Am um, nu sunt foarte mulți eurodeputați prezenți, dar vreau să le mulțumesc, mulțumesc celor care sunt pentru amendamentele transmise. O să ajungem, cred, la câteva amendamente de compromis și uh, azi dimineața am participat și la dezbaterea din Comisia Envi. Sunt doar câteva chestiuni, sunt câteva amendamente care ne, uh, ne spun că, eu știu, CO2-ul nu este foarte scump. Fundația Internațională pentru Energie arăta că dacă firmele energetice uh, nu măsoară realocarea emisiilor de carbon, uh, atunci costurile investițiilor în infrastructură, după părerea lor, vor crește cu 40%. Deci ei nu spun că e mai ieftin decât uh, energia regenerabilă, dar în anumite țări ar fi mult mai uh, ușor să se capteze și să se stocheze dioxidul de carbon. Uh, este o tehnologie mai scumpă decât cred totuși experții. De asemenea, nu aș vrea să subminez declarația pe care am făcut-o noi și anume că e nevoie de tehnologie și de, de, de obiective, de ținte tehnologice neutre, pentru că dacă am avea un obiectiv care uh, ar, i-ar forța pe oameni să investească într-un anume tip de producție energetică care are eu știu, emisii scăzute de dioxid de carbon și să nu mai folosească sursele pentru altceva, ar fi greșit. Și apoi mai sunt câteva amendamente pe care nu le-am înțeles foarte bine, privind încurajarea diverselor industrii care ar folosi dioxidul de carbon. Nu sunt atât de multe industrii care folosesc uh, dioxidul de carbon. Mi se spunea că sunt doar câteva, eu știu, băuturi uh, din astea gazoase uh, care folosesc dioxidul de carbon. Deci nu este chiar un, un gaz atât de folositor, o marfă atât de folositoare și nu o să ne rezolve toate problemele dacă așteptăm că vreo industrie nouă o să aibă dintr-o dată o nevoie foarte mare de dioxid de carbon. Și totuși trebuie să ajungem uh, la țintele pe care le-am fixat de reducerea emisiilor de dioxid de carbon dacă nu facem, așa cum am spus, capturarea și stocarea dioxidului de carbon. Sunt câteva amendamente de compromis. Uh, cele eh, propuse de raportorul de la Verzi sunt mm, foarte deosebite de celelalte de la majoritatea membrilor comisiei. O să vedem ce facem în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim doamnei Vicky Ford pentru intervenția domniei sale. Doamna Herzog are cuvântul. Foarte pe scurt, doamnă președinte, mulțumim doamnei Ford pentru acest raport. Cred că o să analizăm amendamentele și o să găsim uh, amendamente de compromis pentru multe chestiuni. Unii dintre colegii mei au, amen, au uh, înaintat niște amendamente care se abat de la linia socialistă, adică sunt uh, mai ecologice, sunt împotriva captării și stocării dioxidului de carbon Asupra acestei chestiuni avem o poziție și poziția noastră este în favoarea capturării și stocării dioxidului de carbon. Noi considerăm că um, face, este o, o soluție aceasta, iar ceea ce lipsește aici este uh, modalitatea de a face, de a face acest lucru foarte repede. Uh, există un, cred, un amendament care ne spune uh, că folosim mai mulți cărbuni, mai mulți cărbuni, mai ales în anumite țări, acolo unde s-a uh, hotărât renunțarea la energia nucleară sau gaze de șist. Dacă folosim uh, mai mult cărbune, atunci este cu atât mai presant să găsim o soluție pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon. Dacă vom folosi mai mulți cărbuni, atunci proiectul acesta privind captarea stocarea dioxidului de carbon este cu atât mai presant. Vă atrag atenția și asupra competitivității. Europa nu poate să-și permită să rămână în urmă. Deci, în felul acesta o să analizăm amendamentele și o să încercăm să găsim amendamente constructive împreună cu ceilalți colegi și cu raportorii pentru ca lucrurile să se miște mai repede vom transmite astfel un semnal clar statelor membre că oricare ar fi percepția publică, uh, oricum au fost încetinite aceste proiecte în trecut, nu putem trăi fără industrie, nu putem trăi fără uh, dioxidul de carbon ca produs al uh, industriei, fie că devine energie, fie că este o emisie. Uh, iar soluția este capturarea și stocarea dioxidului de carbon. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamne Herzog. Dacă nu mai sunt și alte intervenții, înainte sau după comisie, cum doriți să interveniți? Domnul Vidal Quadras. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă analizăm amendamentele înaintate, este foarte clar că uh, acest proces, capturarea și stocarea dioxidului de carbon, e controversat. Tehnologia are niște elemente controversate. Suntem cu toții de acord că procesul trebuie să demonstreze, tehnologia aceasta trebuie să demonstreze că este o metodă fezabilă de reducerea emisiile, de a reduce emisiile la costuri rezonabile. Dar cred că Uh, și că posibilitatea aceasta trebuie explorată, ținând cont de faptul că vom uh, continua să folosim uh, combustibilii fosili în deciniile următoare și ei vor reprezenta majoritatea din mixul energetic, nu cea mai mare parte din mixul energetic. Sunt de acord cu unele îngrijorări exprimate de unii colegi privind impactul capturării și stocării dioxidului de carbon asupra prețurilor energiei. Dar prețurile sunt deja afectate. Au fost deja grav afectate uh, de țintele de emisii privind uh, reducerea gazelor cu efect de seră, și uh, trebuie să găsim o soluție, soluții care toate duc la creșterea costului energiei. În plus, Agenția Energetică Internațională arată că investițiile suplimentare din electricitate pentru a împiedica creșterea temperaturii globale cu peste 2 grade ar uh, spori cu încă 40% dacă nu, exist, nu se face captarea și stocarea dioxidului de carbon. Uh, ar putea să fie un instrument real în strategia noastră energetică și totul depinde de costurile sale. Pentru a îmbunătăți șansele, trebuie să ne concentrăm cu cercetarea nu numai pe îmbunătățirea tehnologiei de a captura dioxidul de carbon, dar și asupra posibilității de utilizare a dioxidului de carbon după ce este stocat, uh, capturat și stocat Uh, doamnă președintă, să nu dăm acestui, aceste proceduri uh, mână liberă, dar să-i dăm totuși șansa să spună ce are de spus. Mulțumesc. Doamna Ford, doriți să vorbiți înaintea comisiei sau după comisie? Vă rog. Mulțumesc. Uh, am auzit ambele grupuri mari din Parlament care și-au spus opinia. Sunt câteva amendamente de la Verzi care nu sunt în favoarea captării și stocării dioxidului de carbon. Uh, un membru de la socialiști înțeleg de la raportor că poziția grupului este în favoare și nu este împotrivă, deci sper și aștept ca această comisie să trimite Comisiei Europene un semnal puternic și anume că am dorit să se întreprindă urgent acțiuni în acest sens. Mă preocupă și vreau să spun acest lucru Comisiei, mă preocupă că am înțeles cumva că acum Comisia are niște constrângeri în ce privește alocarea banilor, dar captarea și stocarea dioxidului de carbon are prin definiție niște chestiuni grele legate de planificarea pe proiecte. Sigur că respectăm procesele care au loc în statele membre privind planificarea și hotărârile luate în acest sens și studiul zonelor geologice sunt chestiuni mult mai complicate pentru capturarea și stocarea dioxidului de, de carbon decât investițiile în niște turbine eoliene noi și mă tem că unele dintre termene nu pot fi atinse la unele dintre proiecte. Știu că doriți decizii rapide, dar trebuie să respectăm complexitatea acestor complexe, acestor proiecte și știți la ce proiecte mă refer ne trebuie mai multă flexibilitate apropo de modul în care se face finanțarea. Pentru că dacă stabilim niște calendare nerealiste pentru aceste proiecte, din motive de planificare, atunci o să vedem că nu se întâmplă nimic, pentru că birocrația o să le pună bețe în roate. Poate că am putea să rezolvăm această chestiune într-un fel. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul Comisia. Vă rog, Comisia, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim pentru toate cele spuse aici în această după-amiază, în primul rând. Aș dori în numele Comisiei să spun că această comunicare privind captarea și stocarea dioxidului de carbon, care trebuia să aibă loc în martie, a fost emisă cu ideea de a, în ideea de a găsi posibilități pentru a promova captarea și stocarea dioxidului de carbon. De aceea consider că toată această discuție și orientările date de Parlamentul European sunt mai mult decât binevenite, mai ales în acest moment. După cum știți, nu ne ocupăm numai de gestionarea programelor existente, a resurselor existente, a activităților care sunt deja în curs, ci este un moment crucial, un moment în care se redactează, se pun la punct niște activități importante pentru viitor. Și aș vrea să menționez două dintre ele. Și anume, cadrul financiar uh, multianual, care este acum în, pe cale de a fi încheiat, e vorba de anii 2014-2020, și în felul acesta vom avea posibilitatea de a susține toate tehnologiile importante, tehnologii care ne vor duce la o economie fără emisii de dioxid de carbon, așa cum s-a angajat uh, Comisia. Și în al doilea rând, suntem pe cale de a defini cadrul de climă și cadrul energetic al Uniunii Europene pentru anii 2020-2030, adică chestiunile legate de mixul energetic pentru viitorul Uniunii Europene, viitorul uh, combustibililor fosili, al capturării și stocării dioxidului de carbon și așa mai departe și, mă rog, tot ceea ce, toate industriile care ar putea să profite de pe urma acestei tehnologii a captării și stocării dioxidului de carbon. Și mai am de adăugat câteva chestiuni. Uh, au fost multe intervenții și, de asemenea, multe intervenții în uh, format scris sunt multe interacțiuni între tehnolo- tehnologia privind capturarea și stocarea dioxidului de carbon și energia regenerabilă. După părerea noastră, aceste două tehnologii nu trebuie puse în aceeași oală. Ele nu trebuie să fie în concurență. După părerea mea, din cât am înțeles noi, captarea și stocarea dioxidului de carbon pot susține energiile regenerabile și în toată Europa suntem într-o situație în care trebuie să folosim toate posibilitățile pe care le avem și trebuie să diversificăm uh, resursele energetice cât mai optim cu putință. Există, din câte am văzut noi, uh, foarte multă susținere politică pentru integrarea acestor două opțiuni și și mai am câteva lucruri de spus privind proiectele aflate în uh, acest moment în desfășurare și apropo de ultimele cuvinte ale doamnei Ford privind posibilitatea flexibilizării și opțiunile pentru aceste proiecte în Europa. Știm că, în general, proiectele energetice și proiectele de aprovizionare cu energie sunt complicate și de multe ori sunt uh, supuse unor procese de eliberare a unor permise sau altor activități uh, similare sau proceduri similare în statele membre sau la nivel regional. Captarea și stocarea dioxidului de carbon nu e diferit din acest punct de vedere. Activitățile curente care sunt uh, pe cale de a fi pregătire și care sunt discutate de o, o, o perioadă de vreme au înregistrat niște întârzieri importante. Dar poate considerăm că unele dintre ele nu merită să mai fie continuate, dar elementele, programele care sunt uh, acum în curs vor continua. Problema e ce se întâmplă cu cele noi care sunt pe cale de a fi puse la punct. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ford. Doriți să adăugați ceva? Nu, e în regulă. Bun, atunci vă amintesc că vom vota în comisie pe data de 5 noiembrie și deci votul în comisie va fi, cum spuneam, pe 5 noiembrie. Și trecem acum la următorul punct din ordinea de zi privind Lituania. Aș dori să le spun colegilor că o comisie, o delegație a comisiei I3 la care am participat și eu, și împreună cu colega Colarska Bobinca și alte colege am fost la Vilnius. 17 luglio 2013. Am fost acolo de pe 15 până pe 19 iulie 2013. Colegii noștri din Lituania au fost și ei prezenți în cadrul acestei delegații. Ne-am întâlnit cu președintele Lituaniei care a prezentat programul uh, președinției uh, lituaniene. Apoi ne-am întâlnit uh, cu miniștrii, cu viceministrii pentru afaceri externe, transport și comunicații, cu ministrul responsabil de economie și cu reprezentanții ai organizațiilor sectoriale. Am organizat o întâlnire cu membrii Comisiei uh, Economice, Comisiei pentru Știință și Cultură, Comisiei pentru Educație și Comisiei uh, pentru Afaceri Europene din Parlamentul uh, Lituanian. Ne-am întâlnit și cu miniștri responsabili de energie, știință și educație. Vizita la Vilnius a presupus că acei membri implicați au reușit să afle informații în legătură cu prioritățile Lituaniei, în legătură cu activitatea cu care se va confrunta comisia noastră și au putut să primească detalii în legătură cu situația actuală și cu provocările pe care și le-a stabilit uh, Lituania. Discuțiile de la Vilnius ne-au arătat uh, că președinția lituaniană de fapt că lituanienii sunt uh, foarte dedicați acestui proiect al președinției lor, și se gândesc exact la ce provocări au de uh, înfruntat, uh, siguranța nucleară, energia și așa mai departe și se gândesc la programe multianuale în aceste domenii. Dacă mai are cineva ceva de adăugat uh, la acest rezumat, poate să o facă. Nu, se pare că nimeni nu dorește. Atunci Activitatea Comisiei pentru Industrie și Cercetare a fost finalizată pentru astăzi. Prin urmare, încheiem ședința de azi și reîncepem uh, la ora 5 în această după-amiază cu reuniunea coordonatorilor și apoi uh, mâine dimineață la ora 9 cu toată lumea, iar mâine la ora 3 uh, o audiere comună, o întâlnire comună cu Comisia Envi. Ședința se suspendă.